o echipă de comunicare prin satelit pentru a ajuta în domeniul conectivității în zonele afectate. Germania și Danemarca au trimis o echipă pentru ca să ajute cu, la purificarea apei, un aspect extrem de important, mai ales în contextul epidemiei de holeră. Italia, Spania și Germania au trimis echipe de uh, medicale de urgență și echipamente, de asemenea esențiale din cauza holerei și nu numai a acestor, uh, acestei boli. Și deci aș dori să spun că datorită sistemului RESC-EU, noul nostru sistem pentru combaterea dezastrelor naturale, am reușit să coordonăm statele membre pentru oferirea ajutorului în afara Uniunii Europene și pentru ca să salvăm mai multe vieți um, prin intermediul acestei campanii pe care am declanșat-o aici. Încă din prima zi, echipa mea și cu mine am uh, oferit uh, ajutor și monitorizare în cele trei țări prin intermediul statelor membre, prin intermediul Centrului de Coordonare pentru Răspunsuri de Urgență și centrul nostru de la Bruxelles, dar bineînțeles și prin intermediul experților de la fața locului. Vom continua să gestionăm eforturile internaționale acordate acestor trei țări și puteți să fiți asigurați că aceste trei țări vor fi ajutate cât se poate de mult în, pe perioada de reconstruire din partea Uniunii Europene, desigur. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule comisar. Văd că colegii noștri din Comisia Envi au uh, putut să elibereze președinția în exercițiu a Consiliului și dacă ne permiteți o să mai așteptăm câteva secunde pentru ca doamna Ciot să poată să se așeze și să ne poate comunica ce are de comunicat în numele Consiliului. Ganz ruhig, ganz ruhig. Uh, nu vă grăbiți, uh, știm că veniți uh, din altă parte, știm că colegii din Comisia Envi sunt extrem de dornici să vă asculte și ei și știu că a fost greu să vă eliberați de acolo, dar nu vă grăbiți, așezați-vă în liniște și în momentul în care vă simțiți pregătită puteți să luați cuvântul. Doamnă președinte, vă mulțumesc că mi-ați îngăduit să mă instalez mai întâi pentru a vă prezenta punctul nostru de vedere. Stimați deputați, domnule comisar, vă mulțumim pentru invitația de a participa la dezbaterea pe acest subiect important. Dezastrele reclamă solidaritate, acțiune solidară în beneficiul celor uh, care sunt loviți de aceste catastrofe. Trebuie ca aceste catastrofe să fie traduse în lecții de reziliență și de determinare. Uh, urmare a ciclonului uh, Idai și a uh, inundațiilor uh, subsecvente, am uh, fost martorii unor uh, calamități naturale de zamba deosebite. Aproape 10 milioane de oameni au fost uh, uh, afectați în Malawi, Zimbabwe și Mozambic. Multe, mulți uh, au decetat, sunt încă foarte mulți oameni dispăruți. În Mozambic, 240.000 de case au fost distruse sau avariate. Peste 160.000 de oameni au devenit refugiați interni și au fost raportate peste 4.000 de cazuri de coleră. holeră. De asemenea, crește incidența, incidența malariei. În Malawi, ciclonul și apele ulterioare au distrus o mare parte a recoltei. Pierderea recoltei va avea un impact extraordinar asupra fermierilor de subsistență care depind de veniturile lor din agricultură. Femeile și copiii sunt și ei afectați. În Zimbabwe, Inundațiile au agravat o situație umanitară deja foarte gravă datorată uh, uh, lipsei de alimente din cauza secetei și pierderii recoltelor anterioare. Situația riscă să se detereze și mai mult. În cele trei țări, nevoia necesarului umanitar este enorm și include apă potabilă, alimente, um, uh, educație, protecție, logistică, multe altele. Planul de reacție uh, la situația din Mozambic uh, și uh, Zimbabwe April solicită donații de urgență de 240 milioane de dolari. Deocamdată, eforturile, donațiile promise nu se ridică la acest nivel. Uniunea Europeană s-a eh, mobilizat rapid pentru a răspunde la acest dezastru natural. Asistența umanitară și de eh, reacție, eh, apărare civilă a reacționat rapid în sprijinul țărilor afectate. Președinția Consiliului a luat măsurile necesare pentru a crește gradul de conștientizare în legătură cu nevoile umanitare urmare a acestei crize și a publicat pe uh, pagina IPCR, um, pe platforma noastră, uh, informații pertinente. IPCR a devenit o stație de monitorizare a situației și oferă o platformă pentru un uh, schimb de informații relevante între Comisie, Consiliu, SAE și alte entități relevante. Am inclus uh, dezastrul EDAE și consecințele sale pe uh, ordinea de zi a uh, discuțiilor interinstituționale pe care le purtăm cu diferiți parteneri. Și știm că și Comisia pentru Dezvoltare a Parlamentul European este interesat să participe la acest dialog structurat. Uniunea Europeană, ca și mai multe state europene, au reacționat foarte rapid. Statele membre au contra, uh, contribuit cu uh, asistență umanitară în valoare de peste 60 de milioane de euro, plus asistență în materie de apărare civilă, oferind uh, generatoare de curent, purific, instalații de purare a apei, comunicații prin satelit, alimente, facilități de cazare și au detașat în teren module de asistență și experți. O echipă de protecție civilă condusă de experți din România a fost uh, mobilizată în Mozambic uh, din, uh, începând din 26 martie pentru a asigura uh, distribuția corectă a ajutoarelor și asistenței oferite de statele membre. Există o coordonare foarte bună în teren. De asemenea, o serie de state membre au pus la dispoziție prin uh, forțele lor armate, nave, uh, camioane, alte mijloace de transport. Așadar, serviciile eh, relevante sunt eh, contactate și sunt eh, coordonate corespunzător pentru a răspunde la acest dezastru. Comisia a alocat de asemenea peste 15 milioane de euro pentru ajutorul imediat. Acum vine vremea implementării. Prin consultări foarte bine coordonate s-a demonstrat că Uh, am putut să intervenim rapid în această situație în care multe familii sunt separate, unde sunt foarte mulți uh, copii care uh, și alte categorii vulnerabile, între altele și femei și fete care sunt expuși acum a diferitelor riscuri, între care și violența sexuală. Trebuie să facem acum uh, tot ce putem pentru a uh, reface situația copiilor și a categoriilor vulnerabile. Și trebuie să intervenim, ori, uh, după cum ne permit circumstanțele, atât în plan imediat, cât și pe termen mediu. De aceea, pe după ajutorul imediat, este nevoie de o evaluare post-dezastru pentru a evalua nevoile de reconstrucție pe termen lung. Aștept așadar opiniile dumneavoastră și opiniile pe care Comisia sunt sigură că ni le va furniza din punctul său de vedere. Mulțumesc! Mulțumim și acum trecem la vorbitori în numele grupurilor parlamentare. Domnul Rangel, un minut. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-mi adresez condoleanțele familiilor victimelor din acest dezastru produs de ciclonul Iudai în uh, Mozambic, Zimbabwe și Malawi această declarație este mai ales se adresează celor care deja sufereau pentru că zonele respective erau deja afectate de sărăcie și această tragedie a venit să se adauge peste situația deja foarte tragică a acestor familii. Aș dori să fac trei remarci. În primul rând, aș dori să spun că, spre deosebire de ceea ce s-a spus, Uniunea Europeană a reacționat târziu. Uniunea Europeană a așteptat până când a reacționat și nu este acceptabil. Nu ar trebui să vorbesc de anumite țări, dar dacă e vorba de Africa, de Africa subdezvoltată, Uniunea Europeană a avut o reacție extrem de lentă. Ar fi trebuit să facă mai mult. A oferit cam puțin la început, acum oferă ceea ce trebuie să ofere, dar la început n-a fost bine. În al doilea rând, aș dori să spun că, în fine, propunerea uh, pe uh, S și D Uh, de a uh, le lansa mecanismul european de protecție civilă uh, este justificată pentru că trebuie să um, avem un astfel de mecanism care să funcționeze bine și sper ca Uniunea Europeană să poată să dea un răspuns mai prompt data viitoare cu mai multă consistență decât a făcut-o în primele zile pentru că trebuie să spun a fost fragilă, a fost slabă, a fost timidă reacția noastră și dacă n-ar fi fost portughezii, cred că ar fi fost chiar mai lentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. În numele SD, domnul Guerrero Salom are un minut și treizeci. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, domnule comisar. În primul rând vreau să mulțumesc eforturilor comisiei, cu eforturilor dumneavoastră și al țărilor care au răspuns poate mai lent, dar cu eforturi multe la acest dezastru uriaș, dezastru de climă. Același dezastru a afectat trei țări care împreună au aceeași întindere ca Franța, Spania și Italia la un loc. E nevoie de o gândire mai adâncă ca să înțelegem că ne aflăm în fața unui fenomen de încălzire globală care afectează toată lumea și că trebuie să răspundem la nivel global. Statele care sunt implicate în această catastrofă naturală au totuși uh, altă situație, sunt uh, țări sărace, iar această catastrofă distruge uh, pe, îi distruge pe cei care au cele mai puține, distruge locuințe, distruge școli, distruge sistemele sanitare. Și poate este ultima mea intervenție ca raportor permanent pentru ajutorul umanitar al Parlamentului și vreau să spun următoarele. Ca în următoarea legislatură să se facă o propunere legislativă privind refugiatul climatic. De fiecare dată ne vom confrunta cu din ce în ce mai multe persoane care trebuie să fugă de distrugere și de foamete, drept consecință a catastrofelor naturale și trebuie să le dăm speranță, speranța de a putea uh, că vor fi ajutați, că le vor fi recunoscute drepturile, pentru că cei care au pierdut tot, mai puțin demnitatea, nu pot în cele din urmă să piardă speranța în noi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. În numele GUE NGL, domnul Pimenta Lopez are un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte ajutorul mobilizat de către Uniunea Europeană pentru a răspunde la catastrofele cauzate de ciclonul Idai și inundațiile care au urmat în Mozambic, Zimbabwe și Malawi sunt o picătură în oceanul de nevoi cu care se confruntă toate aceste țări și populațiile lor necesitățile la nivelul îngrijirilor de sănătate, alimentației, uh, sănătății, comunicării, transportului, logisticii, infrastructurilor diverse, protecției civile și uh, sunt toate enorme. Și în fața acestor uh, necesități, cele 15 milioane de euro și echipa de 11 experți care au fost mobilizate de către Uniunea Europeană este mult prea puțin față de ceea ce este necesar. E o picătură într-un ocean de posibilități ale Uniunii Europene care, din păcate, nu a reacționat așa cum ar fi trebuit reușit să o facă și așa cum au reușit să o facă câteodată statele membre. Dincolo de ajutor, care trebuie crescut în mod imediat, ar trebui să ne gândim și la fazele ulterioare. Programarea unor fonduri de dezvoltare, poate pentru ca să fie alocate la reconstrucție, ajutoare sectoriale sau alte uh, ajutoare, precum o uh, tăiere a datoriilor acestei țări. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, iar acum în numele verzilor ale are cuvântul doamna Valero. Un minut. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat eh, cele spuse în care se spunea că trebuie să reducem emisiile în Europa. E adevărat, dar de asemenea trebuie să discutăm și despre consecințele pentru toți cei care sunt atinse de eh, consecințele emisiilor noastre în alte părți ale lumii. Catastrofele sunt din ce în ce mai frecvente, din ce în ce mai grave și sunt atinse din ce în ce mai multe persoane. Ajutorul umanitar trebuie să și prevină. E vorba de cantități mari de resurse care trebuie utilizate pentru a împiedica și adapta țările sărace la un, această nouă paradigmă de climă. Mozambicul, de exemplu, s-a confruntat cu inundații foarte mari cu ciclonuri, cu foametea, ceea ce face ca populația să se refugieze. Populația care trăiește la altitudini scăzute a trebuit să fugă la începutul anilor 80-90. Deja atunci s-a petrecut acest fenomen. Totuși, cred că ar trebui să luptăm ca să prevenim acest lucru. Cum, cum să facem acest lucru ca să avem o soluție pe termen lung? Aceasta e adevărata întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceștia au fost vorbitorii în numele grupurilor politice, iar cum trecem la vorbitorii în nume propriu, domnul Fernandes, în primul rând. Mulțumesc foarte mult! Doamnă președinte, în primul rând aș dori să adresez condoleanțele mele familiei, familiilor victimelor, dar și un salut amical tuturor uh, celor care uh, sunt afectați de această catastrofă, mai ales poporul uh, din Mozambic. Trebuie să îmbunătățim protecția civilă, dar este clar că este nevoie de o îmbunătățire suplimentară, pentru că Uniunea Europeană trebuie să știe să reacționeze și intern și extern. Această solidaritate însă trebuie mereu sporită, pentru că, din păcate, schimbările climatice și efectele acestora sunt din ce în ce mai grave. În acest moment, dincolo de ajutorul care a fost oferit, este absolut necesar să sporim ajutoarele acordate. E nevoie de mai multe resurse la fața locului. Există Există copii care se află într-o situație dramatică în aceste trei țări, situații de urgență și este nevoie să acționăm rapid. Și, dincolo de toate acestea, este necesar și să nu uităm că vine și faza de reconstrucție. Și acolo, de asemenea, Uniunea Europeană trebuie să fie prezentă și trebuie să întărească prin intermediul uh, Uh, ajutorului pentru dezvoltare, prin Fondul European pentru Dezvoltare, uh, trebuie să sporească așadar sumele pe care le acordă acestor teritorii afectate și neapărat pentru Mozambic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fernandez. Următorul vorbitor, domnul Zoriniu, un minut și 30. Mulțumesc foarte mult. Ciclonul tropical Idai a uh, lovit uh, în 14 martie 2019 Mozambicul cu ploi torențiale și vânturi puternice, iar apoi s-a uh, direcționat către Zimbabwe și a provocat acolo inundații enorme și în Malawi. Ciclonul a lăsat în spate devastare pe tot parcursul său. Dincolo de miile de strămutați, el a distrus infrastructuri, a lăsat multe regiuni din Mozambic absolut dependente de ajutorul internațional. Au, s-au înregistrat mai mult de 1000 de morți în trei țări, 60% din, din care sunt în Mozambic și foarte multe mii de răniți. Problemele de holer au început deja și, uh, de asemenea, alte inundații au lovit Mozambicul. Nu se știe exact încă câte persoane au dispărut. Uniunea Europeană a asigurat deja deja prin intermediul comisarului un ajutor de 12 milioane de euro până la 15 milioane de euro iar um, la cererea Mozambicului s-a activat și mecanismul de protecție civilă a UE. Însă ofertele de asistență au venit mai ales din partea Portugaliei, Austriei, Germaniei, Danemarcei, Spaniei, Franței, Italiei, Luxemburgului și Regatului Unit. Trebuie însă să continuăm să ajutăm și populațiile afectate și să ne gândim uh, cum putem să tragem concluzii pentru viitor. E foarte important să tragem aceste concluzii pentru viitor. Cooperarea transnațională în răspunsurile noastre și în prevenirea catastrofelor este esențială, pentru că schimbările climatice sunt o realitate care nu mai ține cont de PIB, de geografie, de gradul de dezvoltare, de bogăție sau de latitudine. Este un, uh, o problemă transversală care trebuie să fie combătută cu măsuri eficiente pentru ca să putem să ne atingem obiectivele acordului de la Paris și pentru ca să putem să ne protejăm planeta. Vreau să-mi adresez condoleanțele sincere familiilor, victimelor din Mozambic, Zimbabwe și Malawi. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum trecem la procedura CHDI a intervențiilor spontane și am două persoane. În primul rând, domnul Faria, care s-a înscris. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate domnule comisar. În primul rând, aș dori să adresez condoleanțele mele familiilor victimelor ciclonului Idai. O lună după ce ciclonul a lovit statele africane, Mozambic, Zimbabwe și Malawi și a cauzat mii de răniți și sute de morți, care a distrus multe locuințe și a dus la mii de strămutați, în continuare lipsesc accesul la apă, la diferite uh, servicii fundamentale și a apărut epidemia de holeră foarte multe sute de copii sunt uh, foarte vulnerabile în situații dramatice și sunt uh, acum și uh, vulnerabile față de abuzuri sexuale. Trebuie să încercăm să disponibilizăm mai mult de 15 milioane de euro în ajutor uh, umanitar pentru a răspunde la această catastrofă și trebuie să existe voința politică pentru a concretiza această solidaritate prin implementarizarea unui plan Marshall pentru Africa, care să se bazeze pe o tranziție ecologică și să permită să uh, se poată combate cum trebuie aceste fenomene extreme naturale. E nevoie de mecanisme solide și foarte ample. Nu este suficient să facem uh, față numai cu mecanismele actuale care au fost mult prea limitate. Mulțumesc! Iar acum, în final, doamna Ana Gomes, un minut. Da, mulțumesc. Solidaritatea cu victimele din Zimbabwe, Malawi și uh, Mozambic este foarte importantă, dar trebuie să înțelegem în Mozambic că și guvernul care este corupt uh, a fost uh, de asemenea unul dintre dușmanii poporului în ceea ce s-a întâmplat. Toate uh, bolile care acum bântuie, toate acestea sunt uh, probleme pe care nu putem să le combatem numai cu ajutoarele pe care le oferim. Dincolo de solidaritate, de ajutorul de urgență care uh, trebuie să fie folosit. Corupția și impunitatea explică de asemenea ceea ce se întâmplă la ora actuală în Mozambic, pentru că până acum nu s-au acceptat, de exemplu, o parte din ajutoare, nu s-a reușit uh, să uh, găsirea lui Americo Sebastian, care a fost uh, răpit în Mozambic, într-o provincie a acestui stat. Corupția și impunitatea ar putea să explice și asasinatul cetățeanului francez și alte eh, acte de tortură contra jurnaliștilor și a altor curaj curajoși mozambicani care au îndrăznit să ridice vocea împotriva ceea ce se întâmplă. Nu ne dorim să se continue în această situație de impunitate și corupție uh, într-o țară cu un guvern care sacrifică uh, poporul său și care este afectat în același timp și de alte dezastre cum cele naturale. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul comisar, aveți cuvântul, vă rog. Thank you so much again. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, pentru această oportunitate și pentru această discuție de mare ajutor pentru noi toți. Vă mulțumesc pentru sensibilitatea de care dați dovadă în această chestiune. Uh, uh, oamenii din Mozambic, Malawi și Zimbabwe au nevoie de ajutorul nostru și sunt de acord cu dragul meu coleg Fernandez și cu ceilalți care au propus ca sprijinul nostru pentru dezvoltare, ajutorul nostru pentru dezvoltare să se materializeze într-un, într-un, într-o acțiune concertată de reconstrucție. Eu am uh, susținut și în introducere că Uniunea Europeană își continuă asistența pentru cei afectați de acest uh, ciclon prin ajutor umanitar, prin uh, ajutor, instrumente de dezvoltare și prin protecție civilă vor uh, uh, erupe și în continuare boli și diferite molimi în regiunea aceasta Africii, apropiată de Oceanul Indian. Uh, modificările climatice sunt aici, sunt o realitate și nu sunt vești, fa- știri false. Sunt de acord uh, cu uh, colegul meu uh, de la Verzi și cu dragul meu prieten Guerrero Salom Într-adevăr, trebuie să abordăm uh, uh, franc această chestiune și cred că putem să spunem cu mândrie, noi, Uniunea Europeană, suntem lideri în uh, ajutorul umanitar care a fost dat aici până acum. Îmi pare foarte rău, stimate coleg, nu pot fi de acord Uh, cu dumneavoastră când uh, ne spuneți că am întârziat și că n-am făcut destul. Ajutorul Uniunii Europene a venit imediat și și a venit uh, substanțial și puteți să vă documentați în centrul nostru de coordonare în legătură cu ajutorul care a fost aferit. Sunt chiar foarte mândru de acest centru de asistență de urgență pentru că în momentul în care a venit solicitarea de ajutor, imediat ne-am activat prin organizații Uh, internaționale și organizații non-guvernamentale care ni s-au alăturat și care au recunoscut că avem o prezență foarte în Mozambic, uh, Malawi și Zimbabwe. Deci faptele vorbesc uh, de la sine și trebuie să le acceptăm ca atare. Vă mulțumim. Iată un răspuns plin de pasiune și acum dăm cuvântul doamnei Ciot, în numele Consiliului. Doamna președinte, stimați domnilor deputați, doamnelor deputate, vă mulțumesc pe marginea, pentru această discuție pe marginea acestui subiect important. Uniunea Europeană și statele membre sunt uh, în prima linie a acestei reacții internaționale. Recuperarea și faza de reconstruire vor dura dincolo de președinția română, când Ministrul de Externe s-a adresat Comisiei pentru Dezvoltare în ianuarie, a explicat că reducerea riscului la dizastre și legătura dintre asistența pentru dezvoltare și cea pentru catastrofe sunt priorități cheie ale președinției României în domeniul asistenței umanitare. Amplarea de catastrofei cu care ne confruntăm în Africa de Sud ne aduce aminte cu tărie și cu durere că sunt uh, multe de făcut în aceste domenii. Trebuie să ne asigurăm că reacția de urgență este complementată de cooperarea pentru dezvoltare în Africa de Sud. În momentul în care va trece etapa de urgență, va trebui să ajutăm țările acestea să construiască mai bine și să-și îmbunătățească rezistența și pregătirea pentru șocurile viitoare. Or, cât de mult am vrea noi să facem altfel, aceste catastrofe legate de climă vor spori în viitor cu toții trebuie să ne cooperăm pentru ca a ne asigura că pierderile de vieți omenești și daunele să nu să fie din ce în ce mai mici. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru atenție. Ja, vielen Dank. Mulțumim și noi. Dezbaterea se încheie aici. Și aș fi vrut să trec mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi, Următorul punct pe ordinea de zi este declarația vicepreședintei Comisiei în alte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate cu privire la situația din Libia. Doamna înalt reprezentant însă încă nu se află în sală. Nici domnul Preda nu a sosit încă. Nici doamna nu n-a venit. E dificil să coordonez această sedință astfel, însă îl văd pe domnul Tanoc din partea ECR. Hai să dăm lui cuvântul mai întâi. La vremea la care cele două părți implicate în situația din Libia ar fi trebuit să negocieze o, o Uh, situație, o nouă situație electorală și să pre, se pregătească pentru alegeri, iată, a izbucnit o nouă bat, bătălie pentru Tripoli. Orice afectare a Tripoli este însă o dăunătoare și pentru relațiile noastre și va crea și mai mult uh, uh haos. Primul ministru Saraj a, uh, a, a Uh, avertizat că uh, deteriorarea situației din Tripoli ar urma să deterioreze întreaga situație din Marea Mediterană. Rapoartele arată că migranții sunt uh, forțați uh, de diferitele miliții care acționează în regiune, ceea ce nu simplifică lucrurile, pentru că este o situație complicată și complexă. Um, calea înainte este foarte imprevizibilă. Credem că uh, discuțiile în cadrul oferit de Națiunile Unite sunt singurele care vor putea aduce pacea. Trebuie ca și Uniunea Europeană să susțină pe un glas unic aceste Eh, discuții și trebuie să trebuie să găsim un, o, o forță care să poată pună capăt acestui haos în eh, țară. Vă rog să eh, țineți cont de diferitele rapoarte din opinia publică care care însă nu arată în mod clar că actualul om forte de la Tripoli este în măsură să țină țara împreună. Mulțumim, domnule Tanoc. Acum văd că doamna înalt reprezentant se apropie și știu că tocmai în această ultimă sesiune plenară a actualului Parlament totul se întâmplă uh, uh, nu tocmai așa cum a fost <laughs> prevăzut. Um, um, există foarte multe modificări ad hoc. Uh, haideți să dăm cuvântul doamnei uh, Mogherini. Doamnă înalt reprezentant, aveți cuvântul pe marginea situației din Libia. Uh, doamna președinte, Situația din Libia a escaladat și a început în momentul în care se prevedea sau devenea reală posibilitatea de a încheia pace. LNA a atacat Tripoli chiar în momentul în care secretarul general al ONU vizita țara și în ajunul conferinței naționale care are încă posibilitatea să reprezinte un nou început pentru Libia. Uniunea Europeană de aproape un an cooperează cu Națiunile Unite și cu trimisul special pentru a pregăti terenul pentru o conferință națională condusă de Libia, care va pregăti terenul pentru alegeri în conformitate cu condiții legale și constituționale. Și am constatat în fiecare zi care sunt aspirațiile poporului. Că tot poporul libian dorește, cetățenii Libiei doresc să facă pași înainte, să întoarcă pagina și să construiască unitatea și pace într-o țară care are un potențial uriaș, de o capacitate uriașă de a progresa. Sunt foarte multe resurse și foarte mult potențial. Conferința națională reprezintă în continuare speranța întregii țări și chiar cu câteva zile înainte de escaladarea militară am fost și eu în Libia împreună cu Butereș cu secretarul general al Ligii Statelor Arabe și cu președintele Uniunii Africane și cu Hassan Salamed, uh, trimisul special al ONU, uh, ca pe, în marja acestei conferințe, reafirmând susținerea comunității internaționale pentru acest proces politic libian, cu realmente, uh, realmente libian Ofensiva împotriva orașului Tripoli a fost și este un atac împotriva speranței, un atac împotriva perspectivelor concrete de a ajunge la pace în Libia. Și s-a mai întâmplat și înainte, în momentul în care pacea devine reală, concretă, posibilă, tot exact atunci ne confruntăm cu rezistența împotriva păcii, care devine din ce în ce mai puternică și mai evidentă. Acum e vorba de un conflict amânat uh, cu victime foarte multe, inclusiv civili, și de, în teren suntem într-un punct mort. Situația din teren este blocată în ceea ce privește linia conflictului, dar este foarte activă în ceea ce privește ciocnirile dintre cele două părți se folosesc arme și n-ar trebui să se întâmple așa. Ceea ce confirmă ce am știut întotdeauna, Uniunea Europeană și comunitatea internațională, cel puțin în ultimii ani. Motivul pentru care nu există un motiv militar la conflictul din Libia. Dacă ar continua, ar duce la mai multe suferințe și dacă cineva vrea neapărat o victorie militară, toată lumea va pierde. Singurul scenar în care toată țara, toți libienii Uh, într-o manieră inclusivă poate să facă pași înainte, este o soluție politică negociată. Dacă partidele libiene nu doresc o asemenea soluție în care toată lumea să câștige, comunitatea internațională și Uniunea Europeană ar fi gata să le susțină. Partidele libiene, dacă nu doresc o asemenea soluție, atunci toți libienii vor suferi și toată regiunea va continua să sufere. Am vorbit din nou astăzi cu trimisul special al ONU, Hassan Salame, și activitatea noastră este comună. Uniunea Europeană susține în fiecare zi activitatea lui. Uh, susținerea noastră e și mai puternică astăzi decât a fost vreodată înainte pe trei direcții pe care Uniunea Europeană și statele membre le consideră importante și asupra cărora au acționat unite. În primul rând, să afirme nevoia de a, a deschide coridoare umanitare de urgență și cu respectul legii dreptului umanitar internațional. În al doilea rând, să se uh, ajungă la încetarea focului imediat. Uh, ONU e gata să negocieze acest lucru și, în al treilea rând, să se revină la calea politică, să se țină conferința națională cât mai curând cu putință pentru a le da libienilor, poporului libian, bărbaților și femeilor din toate generațiilor, din toate orașele, din zona rurală, să spună exact care este calea comună de urmat. Sunt cele trei elemente asupra cărora sunt absolut sigură că Uniunea Europeană și ONU și restul comunității internaționale sunt gata să uh, însoțească poporul libian. Vreau să mai adaug ceva. Nu numai libiene, nu numai regiunea suferă. Refugiații și migranții care sunt pliși în centrele de, decenție, de detenție se află într-o situație de risc cooperăm cu ONU și cu un alt comisariat pentru refugiați să-i mutăm zborurile recente care au adus uh, zeci de migranți voluntari la Tripoli acum câteva zile. Colaborăm, colaborăm cu agențiile ONU dar evident condițiile din teren sunt din ce în ce mai grele cu fiecare zi care trece. De aceea facem apel la toată lumea să permită evacuarea centrelor de detenție de pe linia frontului, lucru care a fost cerut și de înaltul comisar Grande săptămâna trecută. Am colaborat cu agențiile Uniunii Europene, cu uh, Uniunea uh, Africană și cu uh, agențiile libiene și am ajuns la rezultate foarte bune. Zeci de migranți, zeci de mii de migranți au fost repatriați voluntar cu ajutorul Organizației Internaționale a Migrației și mulți au fost protejați prin canalele ONU. Escaladarea militară a conflictului din Libia poate fi percepută în Uniunea Europeană ca o amenințare crescândă, dar este o amenințare la adresa vieții migranților și refugiaților care sunt prinși în capcană în Libia, iar viața lor uh, este într-o situație de risc mai mare decât a altora. Și pentru ei încercăm împreună cu ONU să salvăm vieți și să încercăm să golim centrele de detenție. Ofensiva națională uh, militară ne îngreunează această sarcină. În concluzie, vreau să spun foarte clar că revenirea rapidă la masa negocierilor este esențială, e încă posibilă și considerăm mai mult decât oricând că această conferință națională și șansa ONU reprezintă singura soluție pentru o rezolvare pașnică. Proliferarea inițiativelor diferite poate duce la, distra- la, la elemente care nu vor fi utile în acest moment coridoarele umanitare și respectul dreptului umanitar internațional, încetarea focului negociat de ONU și revenirea la masa uh, negocierilor și la conferința națională cât mai curând cu participarea poporului libian sunt elemente esențiale. Uh, poporul libian înseamnă bărbații și femeile din Livia și vreau să mai spun câteva cuvinte. Vreau să le laud pe femeile liviene care au fost uneori în umbră și care participă la acest proces politic în condiții grele și cred că Uniunea Europeană împreună cu ONU au un interes foarte mare ca în fiecare conflict să promoveze rolul femeilor la masa negocierilor și în procesul de reconciliere în teren Asta încercăm să facem, asta încercăm să realizăm, să susținem ONU în activitatea sa, să unim pe, să unim pe europeni și vreau să spun că dacă în trecut am văzut abordări diferite, astăzi toată Uniunea Europeană înțelege că de fapt activitatea noastră comună este necesară pentru a evita ca Libia să o ia în direcții diferite și să se spulbere posibilitatea unității prin dialog politic e în mâinile lor, a libienilor. Noi am spus foarte clar data trecută, săptămâna trecută, că Uniunea Europeană are o poziție unită în numele tuturor celor 28 de state membre și acum fac apel la toți actorii regionali, regional și internaționali să se unească, să susțină ONU, să susțină perspectiva politică pentru dialog și unitate în Libia, pentru a evita faptul că părțile interesate libiene să nu găsească motive externe pentru a se dezbina cât mai mult și mai mult. Uniunea Europeană consideră astăzi că uh, oferă un front unit și susține eforturile ONU pentru a aduce părțile la masa negocierii și pentru a găsi o perspectivă comună pentru pacea și securitatea din Libia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și acum ajungem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Mai întâi, domnul Preda, PP, un minut. Uh, Mersi, uh, madame la prezident. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimate doamnă înalt reprezentant. Situația pe care am constatat-o în ultimele săptămâni în Libia este extrem de regretabilă, cu atât mai mult cu cât în februarie, deci acum câteva săptămâni, asistasem la uh, în, la semnarea unui acord între șeful Faiz al-Sarraj și uh, mareșalul Calif Haftar, un acord care prevedea organizarea alegerilor generale. Și totuși, acum două săptămâni, uh, generalul uh, Haftar a abandonat acest scenariu și a decis să replonjeze țara într-o situație de haos, punând în pericol populația civilă și compromițând perspectivele unui, unui viitor pentru poporul libian. E clar că legăturile cu Rusia, susținerile pe care le obține din exterior sunt mult mai importante decât susținerea de care se bucură în Libia de, din partea forțelor militare. Susțin ceea ce ați spus dumneavoastră, nu putem decât să negociem calea militară de ieșire din această situație, trebuie exclusă. Avem nevoie de o presiune mai mare asupra lui Haftar pentru ca să își abandoneze aceste planuri și ofensiva. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă înalt reprezentant și doamnă președinte. Vă mulțumesc. Din partea SCD, doamna Valenciano are un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. În realitate, sunt puține de adăugat la cele spuse de înalta reprezentantă. Este singura poziție rezonabilă pentru Uniunea Europeană. Este foarte adevărat că s-a pierdut ceva timp și unele state membre uh, au înțeles mai greu că susținerea lui față de Aftar era o susținere periculoasă, pentru că în cele din urmă Aftar va propune întotdeauna o soluție militară. Este foarte clar că doar dialogul între libieni va duce la începutul construcției unei țări cu stabilitate și fără război. De asemenea, este adevărat că sunt foarte aproape de noi. Libia e foarte aproape de noi, deci este obligația noastră principală să menținem unite statele membre, să vorbim pe o singură voce, să susținem trimisul special al ONU, să susținem ONU, Uniunea Europeană, Uniunea Africană, ca să încercăm să construim un anumit scenariu de încredere ca să fie posibil un acord politic. Și de asemenea este adevărat că nu trebuie să nu ne gândim, să trebuie să ne gândim la situația refugiaților. Început începusem să o gestionăm pozitiv și s-ar putea să devină un nou focar de risc în următoarele câteva luni. Așa că, în numele grupului S și D, susținem activitatea în alte reprezentate. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mulțumesc, domnul uh, Tenoc a luat deja cuvântul pentru ECR, de aceea dăm cuvântul în numele uh, GUE, dăm cuvântul doamnei Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere că războiul din Libia nu se va rezolva pașnic, aș vrea să-i cer doamnei vicepreședinte să vorbească foarte clar despre migranții care sunt prinși în tabere pentru că nu sunt, luate, nu sunt luați de către noi, nu sunt acceptați. Aș cere de aceea următoarele, ca operațiunea Sofia să se doteze din nou cu nave pentru a piedica naufragii, pentru că Mediterana e singura cale de scăpare și dacă blocăm această cale e un crimă împotriva umanității. Comisia trebuie să recomande încetarea imediată a ostilităților într-o țară din ce în ce mai nesigură și de asemenea permiterea unor coridoare umanitare în zonele de, de război pentru că apa și alimentația să ajungă la migranți și la deținuți iar UNHCR-ul uh, a spus în 9 aprilie că Mediterana nu mai poate să fie de fapt search and rescue, locul unde se face acest lucru, ci search and return, având în vedere tehnologiile pe, de care dispunem, dacă nu facem acest lucru, vom fi complici la, sclavitu- la sclavie, la uh, violuri și la alte abuzuri. Vreau să știu dacă sunteți în măsură să faceți această declarație. Mulțumesc! Vă mulțumesc în numele verzilor și ale uh, doamna Lochbiller. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost corect ca Uniunea Europeană să susțină negocierile coordonate de Națiunile Unite. Totuși, uh, negocierile acestea au rămas fără succes. Cine consideră că uh, există speranțe să câștige una din părți și Eh, că cine crede că eh, se va ajunge la stabilitate astfel când se impune doar o parte, greșește amarnic. Uniunea Europeană să nu are voie să se pună nici de parte, nici de cealaltă parte a conflictului. Trebuie să arătăm foarte clar că o soluție eh, pe termen lung poate fi obținută doar prin negocieri. Luptele continue din Libia înseamnă un pericol suplimentar pentru refugiații care se află acolo. Este rușinos faptul că uh, prin colaborarea cu paza de coastă libiană, în continuare, migranții sunt întorși în Libia din largul Mării Libiene și acolo sunt uh, uh, expuși unor situații extrem de dramatice. Asistența pentru centrele de migranți din Libia nu a îmbunătățit situația. Acum trebuie să facem astfel încât viața oamenilor din aceste lagăre să fie salvată și ușurată. Mulțumesc în numele EFTD, domnul Castaldo, un minut. Vă mulțumesc, stimați colegi, stimate domnule președinte. În Libia se, de fapt, se poartă un război prin procură. Rusia, Turcia, Qatar, toți aceștia au agende politice clare și e mult mai grav pentru că e un joc joc letal care este însă jucat și de către statele membre care de fapt nu se preocupă de poziția UE în Națiunile Unite care încearcă să mențină un proces de pace între părți. Declarația franceză care a fost dată cu privire la, la mareșalul Haftar pare de fapt un fel de acuzație manifesta și e foarte îngrijorător scupul pe care l-am auzit de la mai mulți jurnaliști care ar arăta că există o, deja o poziție franceză față de declarația UE împotriva lui Haftar uh, și uh, deja prezența unor militari francezi la fața locului. Deci eu vreau să vă întreb, dragi colegi, ce fel de joc e acesta pe care îl uh, jucăm? După acordul pe care l-am, l-au semnat, se pare că diplomația ipocrită a lui Macron nu face decât să sfideze diplomația europeană. În acești opt ani de coșmar politic, noi nu am, susțin, nu am servit decât la susținerea unui dictator în locul altului, altuia. Deci aș cere ca să se termine cu ipocrazia și să răspundă domnul Macron aici, în fața Parlamentului, la, uh, față de ceea ce face și să lase măștile deoparte. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele ENF are cuvântul domnul eu două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Rapoartele serviciilor italiane și declarațiile explicite de la fața locului vorbesc despre un număr impresionant de refugiați și de migranți care se găsesc în momentul de față în Libia. Mii uh, de refugiați care sunt gata să plece iar spre Italia o problemă foarte gravă și mi se pare că angajamentul pe care l-a prezentat aici doamna înalt reprezentant nu ne aduce prea multe speranțe concrete în legătură cu ceea ce ar putea să fie o eficientă influență a Uniunii Europene și a statelor membre pentru a găsi o soluție pe termen scurt și mai ales pentru a limita uh, o precipitare din partea Libiei uh, în, uh, în haos. În luptele dintre generalul Haftar și uh, luptele și uh, armatele Guvernului Uniunii Naționale există și mult mai multe alte mize. De fapt, negocierile ar trebui să continue, dar cu ofensiva lansată de Haftar uh, pe Tripoli, din păcate, nu s-a dovedit să funcționeze. Bilanțul din ultimele 10 zile e încă modest, însă uh, în Tripoli se anunță un război civil și dacă va fi așa, cu siguranță unii doresc acest lucru, care nu pot să mai aștepte să exploateze situația, să deschide iar porțile italiene pentru migranții ilegali. Eu cred că în momentul de față ar trebui să spunem că eșecul opțiunii militare ar uh, sublinia importanța unei țări precum Italia, unde guvernul cred că a jucat corect pentru ca să fie protagonist într-un proces de reechilibrare a situației, de a pune din nou în echilibru a diferitelor uh, părți care aici joacă și uh, viitorul acestei țări. Jihadiștii și alții sunt și ei uh, în această schemă din cauza relațiilor pe care le avea generalul cu ei nu trebuie să fie exploatată însă poziția Italiei, care a rămas uh, deschisă față de negocieri prin ambasada sa și trebuie ca uh, și Uniunea Europeană să aibă un rol important, dar și Italia, pentru că cred că se taie microfonul. Cred că uh, trebuie să se acționeze dacă Uniunea Europeană nu reușește. Mulțumesc. Acum, din partea neafiliaților, domnule Pitideos, un minut. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Evoluțiile din ultimele săptămâni sunt extrem de îngrijorătoare. Ele demonstrează însă și eșecul unei politici externe a Uniunii Europene față de Libia Statele membre ale Uniunii Europene colaborează cu Națiunile uh, Unite, au dus la dobărârea lui Gaddafi, dar n-au reușit să refacă stabilitatea în această țară. În consecință, rezultatul este acum o criză, o situație de criză cronicizată. Um, în ultima instanță au intervenit forțele armate conduse de generalul Khalifa Haftar, um, au uh, ocupat uh, câteva orașe, ceea ce era previzibil, pentru că generalul Haftar uh, deja s-a adresat și în trecut uh, Tripolisului pentru a-și face auzită vocea. Acum însă se pare că situația s-a înrăutățit în mod dramatic și Libia uh, este uh, țara cu cele mai mari bogății și resurse de petrol în uh, Africa. Deci orice conflict, inclusiv conflict militar, va avea impact asupra restului Africii. Și în plus uh, vom fi inundați, inundați de alți refugiați dinspre Libia. Ajungem acum la alți vorbitori în nume propriu. Vă rog însă să respectați timpul de virbă, vorba, vorbire pentru care, uh, care v-a fost alocat. Mai întâi, domnul Broc, un minut. Frau Frau Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă vicepreședinte, dragi colegi această discuție arată că nu am avut, de fapt, o strategie a Uniunii Europene față de Libia de la sfârșitul regimului Gaddafi. Am făcut foarte multe eforturi, dar niciodată n-am reușit să ținem sub control ceea ce se întâmplă. Nu se poate da vina pe unul, tot timpul sunt mai mulți vinovați aici, dar vedem că e vorba aici de o țară care, de fapt, este împărțită în două, regi- în două zone partea de est care, pe care o reprezintă Haftar și care vrea să acum să coapareze și cealaltă parte. Există motive istorice pentru acest lucru. Pe de altă parte, guvernul legitim al lui Saraj care a fost a recunoscut de comunitatea internațională și care a încercat cât de cât să țină lucrurile sub control. Aș dori să-i rog pe colegii din spate să-și țină gura, spune vorbitorul. În spate. Trebuie să știm că este bine și să avem contacte diferite din partea statelor Uniunii Europene pentru ca să putem aborda negocierile din toate părțile. Dar dacă ne uităm la situația migranților, acolo alte grupări intră în joc, care nu sunt controlate nici de Tripoli, nici de Haftar. Și a, de aceea uh, situația este catastrofală uh, a migranților și de aceea vreau să vă întreb, doamnă Mogherini, dacă credeți că în aceste condiții putem să mai reușim să găsim o soluție pentru ca să oferim nu numai ajutor umanitar, ci să combatem mai ales traficanții de persoane care sunt cel mai mare rău din toate. Eu cred că aici trebuie să fim puțin mai puternici atunci când acționăm. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Aia, la sender un minut. Mulțumesc, doamna președinte din nou ne plângem de faptul că Libia este victima unui conflict armat, sunt morți și de data asta ne confruntăm cu o amenințare militară. Ascultându-l pe domnul Brec și alți colegi, dacă ne gândim la Libia și la populația libiană și nu încercăm să facem din Libia un teatru european, am ajunge la rezultate mai bune adică să sprijinim ceea ce spunea înalta reprezentantă pentru a găsi o soluție de multilaterală, o soluție de pace care să treacă dincolo de alte soluții. Și ar fi negativ pentru libieni, pentru victimele și pentru familiile lor și pentru cei mai vulnerabili care sunt imigranții să se ajungă din noi la Li- în Libia la dezbaterea noastră dinainte de alegerile europene. Uniunea Europeană trebuie să fie mai unită ca niciodată și propunerile care se fac, pe care le-a făcut înalta reprezentantă și înaltul însărcinat al ONU, trebuie să fie pusă în aplicare. Haideți să trecem dincolo de aceste atitudini electorale, să ne gândim la viața libienilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să spun grupului ECR că s-a petrecut o greșeală în sistem. Evident că voi uh, da cuvântul celor care s-au înscris pe listă, de aceea dau cuvântul doamnei Fotiga acum pentru un minut, nu domnului Belder. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza în uh, Libia escaladează cu o viteză uh, năucitoare. De aceea solicit uh, o oprire imediată a ostilităților și o revenire la masa negocierilor de asemenea, solicit un uh, capăt, uh, un sfârșit al uh, agresiunilor din partea generalului Haftar. Altminteri, vom fi confruntați cu un nou val de migranți, unul probabil și mai mare decât data trecută, de data asta. Susținem procesul de pace coordonat de Eh, însărcenații speciale ai Națiunilor Unite și susținem și eforturile dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant. Mulțumesc! Și acum următorul vorbitor este domnul Lebretor, timp de două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Armata mareșalului Haftar în estul Libiei a lansat o ofensivă asupra Tripoliului. Guvernul de Uniune Națională recunoscut de ONU rezistă în lupte violente. Situația este îngrijorătoare pentru că această destabilizare a Libiei riscă să aibă consecințe grave asupra întregii regiuni și chiar și asupra Europei. De aceea, pe bună dreptate, statele europene lansează un apel la cele două părți să înceteze ostilitățile. Viziunea ONU a uh, eșuat în crearea unei, uh, unui armistițiu, iar Consiliul de Securitate al ONU este blocat de rivalitățile între SUA și Rusia. Rusia dorește, uh, SUA dorește să ceară lui Haftar să înceteze luptele, în timp ce Rusia dorește să ceară amândurora să oprească ostilitățile. Conflictul din Libia este, de fapt, exprimarea unei lupte de influență între cele două puteri, dar nu numai între acestea două. Ca și Rusia, Franța președintelui Macron îl susține pe Haftar, ceea ce îi reproșează Italia. Europa este împărțită și de aceea nu pare să fie în măsură să ia decizii în aceste evenimente. Regret în mod considerabil faptul că Franța nu și asumă rolul pe care ar trebui să și-l asume, pentru că ea este cea care a destabilizat Libia în 2011 din cauza deciziei imprudente a președintelui Sarkozy de a răsturna regimul Gaddafi. Ia, Franța, este cea care compromite acum găsirea unei soluții și ar trebui totuși să facem pași înainte uniți, pentru că ofensiva lui Haftar riscă să declanșeze un nou val migratoriu către Italia. Un raport al serviciilor de informații italiene vorbesc despre 6.000 de refugiați străini în Libia care sunt deja gata să se urce în bărci pentru Italia. Și deci, pe termen lung, sunt 800 de mii de migranți care ar putea ajunge în Europa, după estimările premierului italian să nu negăm eforturile guvernului italian care au reușit să reducă cu 90% într-un an uh, migranții venind din uh, Libia, dar trebuie să avansăm uniți. Domnul Salafranca, un minut. Mulțumesc, uh, doamna președintă, doamna înaltă reprezentat, doamnelor și domnilor după, regimentul, după regimul colonelului Gaddafi, Libia a trecut printr-o perioadă de instabilitate care a dus la o situație scăpată de sub control în care milițiile se luptă pentru control asupra teritoriului. Evident, asta înseamnă două guverne, unul la Tripoli și unul la Tobruk, iar ofensiva aceasta a mareșalului Afdar a creat și o instabilitate și mai mare. Ce poate face UE acum? Cum spunea înalta reprezentantă, trebuie să încerce să mențină calmul și să se ducă la încetarea ostilităților, să se respecte embargoul ar, asupra armelor pentru ambele părți, să se evite o criză umanitară ca cea care se apropie din ce în ce mai mult, să se rezolve situația de urgent a miilor de refugiați care sunt într-o situație cumplită, iar UE să susțină stabilitatea, eforturile în acest sens, eforturile în sensul statului de drept și la dialoguri între libieni, cum spunea secretarul general general al ONU, Antonio Guterres, pe te- aflat în teren nu de mult. Toate aceste eforturi sunt vitale, doamna președintă, nu numai pentru Libia, cât pentru regiune și pentru toate interesele Uniunii Europene, care trebuie să acționeze, așa cum spuneam și alți colegi, într-o manieră unită, sub uh, conducerea înaltei reprezentante și vicepreședinte. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumim și noi, domnule Knut Fleckenstein, un minut. Dragi colegi, dragi colegi, firește că susținem cele spuse de doamna înalt reprezentant. Toate opțiunile militare trebuie suspendate imediat și trebuie ținut cont de situația umanitară, dialogul uh, politic trebuie reluat și trebuie ca toate părțile să participe la un proces coordonat de Națiunile Unite. Suntem cu toții de acord că nu poate exista decât o negociere, un, un rezultat politic, o soluționare politică a conflictului. Trebuie însă să fim conștienți în același timp că avem datoria de a fi activi în uh, Libia, de a ne aduce contribuția la îmbunătățirea situației, pentru că avem o parte din vină pentru uh, ceea ce s-a întâmplat în situația de acolo. Am uh, pus capăt unui regim fără să ne fi gândit la consecințele acestui lucru. Da? Și uh, ceea ce s-a întâmplat este un exemplu pentru ceea ce vestul nu ar trebui să facă. Dar nu Uniunea Europeană a fost uh, cea care a uh, a avut această atitudine, a fost state membre ale Uniunii Europene și alți aliați ai acestor state